Κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Κυρίσω την έναρξη των εργασιών μας. Το πρώτο... Bună ziua, declarăm deschisă reuniunea de astăzi. Primul subiect de pe ordinea de zi este declarația Comisiei privind lupta UE la nivel mondial împotriva HIV-SIDA. Aș dori să vă amintesc că după declarația Comisiei va avea loc o rundă de luarea cuvântului a oratorilor în numele grupurilor și nu va fi catch the eye. Aș vrea să-l rog pe domnul Dali să ia cuvântul în numele Comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult să fiu aici alături de dumneavoastră. În această seară, spune domnul comisar, rectifică, cu ocazia Zilei Mondiale Antisida. Doresc să felicit